cu 11 și 30 de minute. Viitoarea uh, ședință uh, va avea loc mâine, începând cu ora 8.30. până la 11 și 20 de minute, iar apoi voturile începând cu 11.30 până la ora 12.